Eu voi prezida această ședință până la sosirea lui Malcolm, care am impresia că va sosi în jur de ora 4 și un sfert. Începem acum activitățile noastre, sperăm că se vor mai aduna și colegii și începem cu adoptarea ordinii de zi care a fost deja distribuită. Există adăugiri de făcut la ordinea de zi sau uh, comentarii din partea colegilor? Nu. E bine, atunci considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Avem uh, o comunicare de făcut. Uh, mă gândesc că membrii vechi își aduc aminte de următorul lucru, dar cei noi nu. Comisia pentru Piața Internă a organizat uh, un atelier de lucru la inițiativa fostului președinte al Comisiei, domnul McCarthy, Era vorba despre o inițiativă din legislatura precedentă și am pus problema securității serviciilor hoteliere cu numeroase ocazii, uh, chiar dacă niciodată n-am ajuns să redactăm un raport în acest sens. În acest context, uh, președintele uh, Malcolm Harbour vă invită la un dejun de inaugurare a celei de-a 10-a mese rotunde, a European File Academy, care uh, va fi prezent, uh, prezidată chiar uh, de dânsul mâine, începând cu ora 12.45 până la ora 14, într-unul dintre saloanele membrilor Parlamentului European, deci imediat după reuniunea Comisiei IMCO. Așadar, toți deputații care doresc să asiste la acest dejun sunt invitați de către președinte în legătură cu acest subiect. Cel mai bine ar fi să transmiteți un uh, e-mail secretariatului pentru a uh, putea uh, pregăti așa cum trebuie cu personalul din restaurant această masă. Trecem la adoptarea proceselor verbale ale reuniunii de pe 8 uh, februarie. Există cumva obiecții în acest sens? Nu, nu sunt comentarii specifice. Atunci considerăm că acestea sunt uh, adoptate. Trecem acum uh, la discutarea unui raport foarte important. E vorba despre realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul uh, electronic. Cred că raportorul care se află în uh, fața mea, uh, domnul Arias Eceveria, este pasionat de comerț, prin urmare îi dăm uh, cuvântul atâta timp cât consideră că este necesar pentru a-și prezenta raportul și apoi vom da cuvântul tuturor raportorilor din umbră, Antonio de Campos, Jürgen Kreutzmann, Emily Turnen. Din partea GUE, pe cine avem oare? Domnul Young, Emma McCarkin și Ateo Salvini. Domnule Arias, vă dau cuvântul. Mulțumesc, președinte. Eh, muy buenas tardes a todos. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua tuturor. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru această a doua șansă de a prezenta acest raport și pentru a-i acorda importanța cuvenită. Așa cum spunea președinta, eh, are foarte multă importanță. De când am fost desemnat să fac acest raport, am studiat uh, în ultimele luni problemele care cu care se confruntă comerțul electronic transfrontalier. Acest raport este rezultatul analizei diverselor documente și studii realizate privind situația comerțului electronic și a reuniunilor cu părțile interesate și participante la acest comerț, asociații ale consumatorilor și tot felul de părți interesate care operează în comerțul electronic și cărora aș dori să le mulțumesc pentru aportul lor și pentru sugestiile lor. În timpul acestui proces, mi-am dat seama că există foarte multe probleme cu care ne confruntăm și că sunt foarte multe obstacole în calea dezvoltării depline a pieței europene electronice. Sunt foarte multe provocări și sunt, de, de, dezvoltarea este absolut de neprevăzut dacă ne gândim la statele Uniunii Europene, trebuie să fim conștienți de potențialul enorm al comerțului electronic și al posibilităților pe care le oferă pentru a îmbunătăți economia Uniunii Europene. Trebuie să putem crea o piață digitală europeană reală și competitivă și trebuie să avem anumite idei clare în acest sens și să înlăturăm anumite bariere. De aceea trebuie să fie foarte clar că vom reuși să facem acest lucru numai dacă va deveni o prioritate fundamentală în realizarea pieței unice. Urgent este nevoie de voință politică pentru a face posibilă realizarea acestei piețe. A venit momentul ca Europa să se confrunte cu provocările cu multă hotărâre și cu multă energie Putem să facem foarte multe rapoarte, să dezbatem această temă ani și ani de zile, dar nu vom reuși să facem pași înainte dacă nu avem voința politică de a ne transforma ideile în realitate. Europa trebuie să treacă pe trei obstacole care împiedică progresele în acest domeniu europenii, noi credem în piața unică, așa încât trebuie să avem înălțimea necesară a ideilor pentru a crea o Europa mai mare, să nu fim prinși în capcana protecționismului economic și a naționalismului. Trebuie să putem să ajungem la acorduri care trec de micile diferențe dintre noi. Trebuie de asemenea să putem să materializăm soluțiile de care are nevoie Europa pentru a depăși barierele existente. Astăzi ne gândim la lansarea diverselor inițiative pentru a atinge aceste obiective. Acum câteva săptămâni a fost prezentat la Comisie o informare a fostului comisar Montes despre noua strategie pentru piața unică. Raportul recunoaște ideea că piața unică electronică trebuie să devină un element fundamental al agendei digitale europene și a transformării Europei într-o economie digitală. Comisia a stabilit acest lucru ca o prioritate fundamentală, așa încât a numit un comisar care se ocupă de acest lucru, adică doamna comisar Crăs, cu care mâine vom avea posibilitatea să facem un schimb de păreri, un schimb de vederi pe acest subiect. Îmbunătățirea situației comerțului electronic transfrontalier este deci o prioritate, o prioritate pe care trebuie să o abordăm cu energie și cu hotărâre. Așa cum am spus în textul raportului, avem posibilitatea nu numai să realizăm piața internă pentru comerțul electronic, dar să realizăm piața internă prin intermediul comerțului electronic. Un factor fundamental pentru a putea ajunge la obiectivele citate este necesitatea unei politici active care să permită ca cetățenii, consumatorii și întreprinderile să beneficieze de piața internă și de posibilitatea de a oferi servicii și, și produse la prețuri competitive. Trebuie să creăm soluții de care să beneficieze toată lumea. În situația aceasta de criză economică, aceste obiect, uh, eliminarea acestor obiective va contribui la lupta împotriva inegalităților și la protecția consumatorilor uh, vulnerabili și va contribui și la dezvoltarea IMM-urilor, așa cum de fapt dorim să se întâmple. Comerțul electronic trebuie să fie accesibil tuturor cetățenilor Uniunii Europene și pentru ei Trebuie să punem la punct politici eficiente care să reducă eșecurile existente și care să ne permită să folosim uh, din plin potențialul pieței unice electronice. Trebuie să îmbunătățim regulamentele care afectează comerțul electronic și să întărim aplicarea și îndeplinirea normelor care există deja. Cum spuneam în um, primul schimb de păreri pe 17 martie și am repetat și pe 28 aprilie, avem nevoie de un comerț care să fie puternic pe plan intern și care să ne permită să fim concurențial, competitiv pe plan extern. Trebuie să creăm un comerț electronic care să fie în favoarea consumatorilor, care să faciliteze dezvoltarea întreprinderilor și care să protejeze datele personale ale consumatorilor. Economia globală a secolului 21 are în față niște provocări pe care trebuie să le abordăm. Sunt țări care doresc să ajungă la un rol de lider. Internetul și noile tehnologii emergente au adus la o revoluție fără precedent. Și nu putem să modernizăm și să reformăm economia europeană dacă nu o adaptăm la noile evoluții tehnologice. Europa trebuie să-și asume un rol de liber, trebuie, lider, trebuie să aibă un rol de lider pe plan mondial. Trebuie să facem un pas înainte și să realizăm, să aducem piața unică în secolul 21. Vreau să vă reamintesc încă un lucru. Cele șase puncte pe care consider că trebuie să le dezvoltăm și asupra cărora trebuie să ne concentrăm pentru a îmbunătăți comerțul electronic în Europa. Sunt șase uh, pe care se concentrează de fapt și raportul. Primul, trebuie să întărim accesul la internet al utilizatorilor europeni. Pentru a putea cumpăra uh, electronic, trebuie să aibă acces de calitate. Trebuie să acționăm pentru a spori numărul de utilizatori de internet și pentru a îmbunătăți calitatea, prețul și rapiditatea rețelelor în țările membre ale Uniunii Europene care nu dispun de o conexiune de calitate bună. În al doilea rând, Trebuie să remediem problema fragmentării pieței online. Printre altele, este nevoie să întărim aplicarea articolului 20 alineatul 2 din Directiva Servicii, care interzice discriminarea clienților pe baza naționalității a cetățeniei. În al treilea rând, trebuie să trecem dincolo de fragmentarea normelor de protecție a consumatorilor Asta înseamnă, bineînțeles, un pas înainte, nu numai în ceea ce privește contractele, ci și în ceea ce privește problemele care ar putea să apară între vânzător și cumpărător. În al patrulea rând, trebuie să consolidăm încrederea consumatorilor care cumpără electronic trebuie, după părerea mea, să facem anumite lucruri foarte clare. În primul rând, să creăm și să punem în aplicare o marcă europeană de încredere, să consolidăm vigilența pe internet, să facem campanii de informare prin care consumatorii să afle care le sunt drepturile, elementele pe care trebuie să le conțină un site pe internet pentru a putea avea încredere în respectivul portal, care sunt formele de plată și așa mai departe protecția consumatorilor în intermediul securității și al protecției datelor personale. În al cincilea rând, trebuie să dezvoltăm inițiative care să-i stimuleze pe uh, întreprinzători să-și comercializeze produsele pe internet, să simplificăm obligațiile de informare în ceea ce privește TVA pentru vânzătorii la distanță, să îmbunătățim mijloacele de plată folosite electronic, uh, să găsim soluții ușoare de plată și apropo de drepturile intelectuale, astfel încât furnizorii să nu plătească de mai multe ori pentru aceeași uh, marfă, să îmbunătățim mecanismele de plată și relațiile dintre furnizori și consumatori. În al șaselea rând, trebuie să depunem eforturi pentru a garanta siguranța minorilor care utilizează internetul. Trebuie să punem la punct dispozitive care să asigure protecția legală a minorilor și să lansăm campanii de informare și educare destinate părinților, profesorilor și celor care au grijă de copii pentru a conștientiza responsabilitățile pe care le au în educarea copiilor, apropo de folosirea comerțului electronic și, bineînțeles, apropo de importanța supravegherii activităților pe internet. Nu aș dori să uh, închei înainte de a mulțumi raportorilor din umbră cu care am colaborat foarte bine. Vreau să le mulțumesc pentru toate sugestiile pe care mi le-au făcut în timpul întâlnirile noastre din ultimele luni. Și aștept cu mare interes să aud comentariile dumneavoastră și de asemenea aștept să aud observațiile făcute de Comisie și de uh, Consiliu. Le mulțumesc și lor pentru comentariile lor și sunt sigur că tot toate acestea vor îmbogăți dezbaterea și reflexiile pe marginea acestui subiect. Mulțumesc! Merci, monsieur Arias. Mulțumesc, domnule Arias. Ne-ați oferit niște puncte importante, cele șase, uh, pentru discuții și cred că vom avea niște discuții uh, interesante și din toată diversitatea vom uh, putea să participăm uh, la uh, dezvoltarea pieței interne pentru comerțul online, dar în același timp vom contribui la calitatea produselor și uh, la încrederea arătată IMM-urilor. Și cred de asemenea că la fel putem face și în legătură cu anumite produse vândute acum online chiar în cazul în care nu există o siguranță bună pentru producător sau pentru uh, consumator. Dau așadar cuvântul raportorilor din umbră și începem cu uh, Antonio Correa de Campos pentru grupul S și D. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep Mulțumim, mulțumind uh, colegului nostru Arias uh, Eceveria pentru prezentare. Textul dânsului este de ajutor, ne aduce niște avantaje. Uh, atunci când vine vorba despre dezvoltarea comerțului electronic pentru a completa piața uh, unică. Dați-mi voie să vă spun că nu există discrepanțe majore între dânsul și mine în legătură cu acest subiect și sunt uh, recunoscător pentru spiritul de deschidere pe care l-a arătat, uh, implicând toate părțile uh, interesate și uh, organizând uh, cel puțin o reuniune uh, suplimentară uh, pentru a primi informații din exterior care ne-au fost benefice tuturor. Am impresia că raportul a abordat principalele aspecte legate de comerțul electronic, mai ales TVA-ul, în uh, considerentul uh, K și alineatul 6, taxele poștale sunt și ele menționate, dar poate că am fi putut spune mai mult în legătură cu acest subiect. Acum, în ceea ce privește piața uh, electronică, ea ar putea fi considerată ca fiind un instrument uh, pentru a răspunde la uh, aproximativ 5 milioane de consumatori. Aceștia sunt uh, oameni care uh, Uh, gestionează o mare parte din uh, bunăstarea Uniunii Europene și acest instrument uh, poate ajuta piața internă în aceste condiții de criză. Voi trece acum prin ideile mele în aceeași ordine în care ele se reflectă în raport. În aliniatul 4 se face trimitere la uh, mențiunea doamnei Reding în legătură cu stimularea comerțului electronic și uh, la aranjamentele contractuale. Uh, Și, cum spuneam, um, această idee de armonizare maximă este destul de atractivă. Însă nu sunt sigur dacă ar trebui să continuăm pe această direcție. Nu suntem siguri nici că Comisia are intenția uh, să meargă până la capăt. Până la acum și-a exprimat doar um, uh, o mică intenție în acest uh, sens și cred că aceste lucruri ar trebui să fie incluse aici. La alineatul 14 ni se vorbește despre extinderea normelor care uh, acoperă contractele la uh, distanță sau licitațiile. Ei bine, cred că acest sector s-a dezvoltat foarte mult recent și uh, aici, practic, riscăm să aruncăm și copilul cu apa din covată pentru că vorbim despre o zonă care s-a dezvoltat foarte bine fără reglementări. La liniatul 19, în ceea ce privește agențiile independente de protecție a consumatorilor, apare o idee bună. Însă, ea nu reiese foarte clar din modul cum am putut eu citi textul. Oare am vorbit de lucruri diferite de Solvit sau nu? Sper că nu se ignoră uh, rezultatele obținute până acum, însă dacă mm, dorim uh, crearea unei noi instituții, atunci trebuie să argumentăm foarte bine acest lucru. După părerea mea, cred că ar fi mai bine să consolidăm uh, sistemul solvit deja existent. În ceea ce privește rezolvarea conflictelor de la articolul 20, ei bine, fiscalitatea europeană este un lucru care ne interesează pe toți, dar în același timp trebuie să știm că există și grupuri ale consumatorilor sau, pe de altă parte, grupuri de uh, comercianți care uh, doresc să se uh, asocieze pentru a oferi niște condiții mai bune pentru consumatori. Deci, în ceea ce privește etichetarea de calitate, cred că ea este o idee foarte bună. Apoi, în ceea ce privește măsurile pentru protecția minorilor, atunci când vorbim despre plățile online, e clar că există foarte multe probleme atunci când uh, anumite cărți de credit uh, uh, străine sunt uh, refuzate. Fragmentarea comerțului electronic uh, datorat uh, Um, aranjamentelor juridice actuale ne demonstrează faptul că trebuie să avem norme TVA foarte transparente pentru comerțul electronic. Nu sunt de acord cu raportorul în ceea ce privește subvențiile care uh, trebuie clar uh, explic explicate, pentru că aici dispozițiile de la articol 25 sunt uh, vagi. Aspectele pe care le-am menționat uh, sunt parte din uh, poziția noastră cheie, însă cred că mai trebuie lămurite anumite lucruri în raport. La alineatul 5 apare o solicitare care diferă de restul raportului, însă dacă domnul raportor este de acord, vom reuși să uh, rezolvăm aceste mici imperfecțiuni. Oricum, am fost foarte încântat să lucrez la acest raport și pot să vă spun că uh, acesta um, reflectă un consens și acum putem uh, intra în procesul de negociere. Mulțumesc, Antonio. Dau acum cuvântul domnului Jürgen Kroțman pentru grupul uh, ALDE. Dar dânsul se pare că este uh, absent, atunci dăm cuvântul prietenului meu, Roșfort. Doamnă președintă, vă rog să-l scuzați pe domnul Croțman care a fost reținut de alte obligații și care ni se va alătura mai târziu, dar care din păcate nu este aici alături de noi. Dânsul este încântat că a reușit uh, să lucreze alături de domnul Pablo Arias Eceveira Dânsul vă va face uh, uh, cunoscute uh, observațiile sale, iar eu voi interveni pentru ale mele puțin mai târziu, doamnă uh, președinte. Vorbitoare nu are microfon. Doamna uh, Turunen. Uh, rapporten. Uh, vi mener, at der er mange gode pointer i den rapport. Uh, sunt foarte multe puncte bune în acest raport. Cred că este foarte important să sporim uh, transparența și uh, să reglementăm mai bine litigiile. Sunt foarte multe aspecte rezonabile în text, însă aș dori să vă atrag uh, atenția asupra considerentului D. Deja de 5 ani ar fi trebuit să avem o revizuire a directivei, pentru că uh, directiva darează, uh, datează din 2000 și deja a trecut foarte, foarte mult timp de atunci. Ce avem uh, în acest moment nu este suficient în comparație cu ceea ce am promis în ultimii ani. De aceea ar fi foarte bine să luăm în considerare așa cum trebuie acest raport. Știm că comerțul electronic reprezintă un mare potențial pentru consumatori, însă e adevărat că există foarte multe lucruri care uh, trebuie clarificate. Sunt foarte multe persoane care nu au acces la comerțul electronic pentru că nu dispun de, de o conexiune la internet. S-au spus lucruri interesante aici, dar cred că toată lumea ar trebui să aibă acces la comerțul uh, electronic și la internet. E un drept al consumatorilor. Nu e important să avem uh, acces doar, ci acest acces ar trebui să fie sigur. Sunt foarte multe, important, uh, multe lucruri importante care au fost menționate în acest uh, context. și o armonizare totală a tuturor regulilor nu cred că este neapărat necesară pentru consumatori. Deja au existat foarte multe dezbateri în legătură cu directiva pentru consumatori și ne-am dat seama că există foarte multe uh, posibilități și uneori ar fi util să existe reguli armonizate, e adevărat, însă trebuie să vedem ce s-a propus în acest uh, context. Oricum, uh, v-aș sugera o anumită prudență la acest nivel. În ceea ce privește cărțile electronice, uh, și produsele numerice, ei bine, vorbim despre produse uh, vândute din ce în ce mai des pe internet și ar trebui să discutăm, evident, acest uh, subiect uh, pentru a vedea cum stabilim o legătură cu directiva privind protecția consumatorilor. Raportorul ne-a spus că e important să existe o mai bună transparență. Acest lucru este important pentru ca consumatorii să dispună de informații suficiente și să știe exact ce cumpără. Un alt element, ei bine, ar trebui în același timp să existe un acces facil la uh, uh, o instanță de uh, recurs pentru anumite probleme minore. Această problemă va fi abordată și în cadrul directivei privind protecția consumatorilor și tot, tot ce ține de protecția consumatorilor, până la urmă, este un element care trebuie urmărit îndeaproape. Trebuie să existe o anumită coerență uh, între uh, aceste două texte și uh, cred că uh, acest element ar trebui să fie luat în serios și așteptăm cu nerăbdare și alte propuneri din partea dumneavoastră și evident vom face și noi anumite propuneri de amendamente. Mulțumesc! Voi da acum cuvântul domnului Tăiung din partea GUE. Dacă v-am, Ik eh, moet allereerst uh, ons groep verontschuldigen. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îmi cer scuze în numele grupului nostru parlamentar. Din păcate, uh, am ratat negocierile cu celelalte grupuri parlamentare pentru că am numit raportorul din umbră în ultima clipă, așa încât uh, ne vine greu să spunem ceva pe această temă. Este o temă care ține de piața internă și dorim să progresăm pe această direcție neapărat. Acest lucru a fost semnalizat din uh, partea raportorului și sunt de acord cu el. Este o piață care crește, se extinde, iar consumatorii așteaptă această piață. De aceea trebuie să facem propuneri concrete de îmbunătățire și să stimulăm îmbunătățirea acestei piețe. Comisia a prezentat în ultimii ani o comunicare care se regăsește și în text, însă, per total, mi se pare că Comisia este prea puțin solicitată și implicată în acest uh, proces. Nu se uh, menționează nici termene temporale. De asemenea, anumite lucruri sunt în întârziere. Sigur, parțial au fost înregistrate progrese, doamna Croes a făcut făcut și ea câteva propuneri privind agenda digitală, însă uh, propunerile dânsei sunt oarecum slabe. Cred că este vorba despre interese comerciale și subiecte comerciale și în contextul crizei sunt foarte importante, ceea ce înseamnă că trebuie să accelerăm procesul nostru de evoluție. Nu putem porni de la premisa că lucrurile se vor reglementa de la sine câteva teme. Copyright-ul. Am auzit deja vorbindu-se despre acest subiect. Este un sistem fragmentat uh, la nivelul întregii Europe, ceea ce înseamnă că cetățenii care lucrează în mai multe state membre sau care doresc să vândă online anumite mm, interpretări muzicale, anumite uh, songuri, acest lucru este foarte dificil. Este un punct care trebuie prezentat aici. Același lucru este valabil și pentru alte tipuri de fragmentări. Anumite întreprinderi încearcă să evite ca produsele să fie comercializate online. Există anumite magazine speciale unde pot fi acestea uh, vândute. Sigur, există anumite produse la care acest lucru se poate face, însă, în cazul altor produse, nu se comercializează, comercializează online numai pentru a putea fi vândute la prețuri mai mari în magazine. Deci eu cred că avem nevoie de propuneri mai concrete și dorim ca acest uh, raport să înainteze cu mai multă determinare. Și încă o dată, vrem propuneri mai concrete și vom încerca să venim și noi cu astfel de propuneri. Încrederea consumatorilor, sigur. Încrederea consumatorilor în internet este una diferită față de cea în magazinele normale. Indiferent uh, de măsurile pe care trebuie să le luăm în Europa pentru a ne proteja propria piață internă, trebuie să discutăm și despre celelalte zone, Noua Zeelandă, Australia, țările emergente. Pentru că Până la urmă, consumatorilor nu le pasă unde își are un site sediul. Pe... Ei nu interesează dacă este vorba despre o țară care este foarte îndepărtată, care nu uh, trezește încrederea, pentru că consumatorul nici nu știe acest lucru. Dacă vrem să asigurăm un spațiu numai la nivel de Europa, mergem pe o direcție protecționistă și eu nu doresc acest lucru. Trebuie să exportăm și spre alte țări unde există consumatori care doresc să cumpere. Cam acestea sunt direcțiile pe care vor merge amendamentele noastre. Vă mulțumesc! Yeah. Thank you, madam. Um, and thank you to Mr. Arias for his report on this. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și domnului Arias pentru raportul său. Este foarte important pentru completarea pieței interne electronice aceasta trebuie să fie completată cu comerțul electronic. Noi trebuie să fim capabili să profităm de toate șansele pe care ne le prezintă comerțul electronic și să sporim încrederea consumatorilor. De asemenea, trebuie să lăsăm loc pentru flexibilitate pe piață, astfel încât acest comerț electronic să nu uh, meargă într-o direcție greșită. De asemenea, trebuie să reducem barierele care există pe drumul comerțului electronic și accesul reprezintă un factor cheie, pentru că cetățenii trebuie să fie capabili să acceseze internetul. Iar acest lucru este unul foarte important. Acest acces trebuie să existe peste tot în toate țările membre ale Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să fie totul cât se poate de clar, iar Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă ce are nevoie consumatorul pentru a se simți mai sigur. De asemenea, trebuie să deschidem piața, să prospectăm toate posibilitățile pentru a ne asigura că și IMM-urile uh, participă în aceeași măsură la piață și că se ține cont și de temerile acestora. Am uh, îngrijorări în ceea ce privește uh, armonizarea TVA-ului la nivel uh, de Uniune Europeană. Doresc să subliniez acest lucru. Trebuie să discutăm uh, mai pendelete acest subiect și, de asemenea, nu cred că este nevoie de înființarea unei agenții independente. Cetățenii doresc să economisească bani cumpărând online. De aceea nu cred că banii contribuabililor ar trebui să fie cheltuiți oferindu-le o nouă agenție. Cred că trebuie să îmbunătățim infrastructura și legislația și astfel nu va fi necesară înființarea unei noi agenții. Vă mulțumesc! Am mai putea discuta pentru că am înțeles exact ce spunea și Antonio, există solvit uh, și e clar că acesta este un subiect în uh, sine. Apoi, accesul la internet de eh, bandă largă este într-adevăr o problemă în eh, anumite zone ale Europei. Dau eh, cuvântul lui Matteo Salvini acum. E aici? Nu, se pare că nu. Atunci vom da cuvântul lui Rafa Traskovski. Vă rog să mă scuzați pentru pronunție. Mulțumesc uh, pentru această lucrare extraordinară, ținând cont de importanța comerțului electronic. Raportorul merită aprecierea noastră. Mulțumesc pentru că este important să garantăm încrederea consumatorilor europeni în acest tip de comerț, mai ales când e vorba de licitațiile electronice. Am să trec acum la limba engleză. În 2002, a apărut uh, directiva pentru comerț și a trecut o mulțime de timp de atunci. Nu numai că nu avem o formă actualizată, dar, așa cum spunea și raportorul, uh, a doua aplicare a acestei uh, directive este întârziată și <clears throat> s-au produs schimbări dramatice, mai ales în ceea ce privește acțiunile electronice. Se pare că uh, Comerțul electronic este exclus din directiva vânzărilor la distanță, dar licitațiile de tip eBay chiar vrem să le excludem în 2002 când vorbeam despre acțiunile electronice, era vorba de <clears throat> un alt mediu, mai ales când uh, ne gândim uh, la modalitățile cele mai importante de a vinde pe internet și ce facem cu directiva comerțului electronic. Nu este foarte clar dacă ea cuprinde licitațiile sau nu. Sunt de acord cu colegul de campus că nu trebuie să reglementăm prea mult pentru că internetul a existat fără reglementare, însă trebuie să ne aplecăm asupra acestei probleme și să vedem, poate putem face sugestii, mai ales când vorbim de responsabilitatea licitațiilor electronice și protecția consumatorilor. De exemplu, în uh, raport, uh, raportorul ne spune că furnizorul trebuie să fie foarte bine cunoscut um, consumatorului, adică consumatorul trebuie să știe dacă furnizorul este furnizorul final sau un intermediar. De foarte multe ori în licitațiile pe internet nu știm cu cine avem de-a face și drepturile consumatorului nu sunt foarte clare. Deci e vorba de aceste două puncte care trebuie să fie dezvoltate în raport și o să încercăm să facem niște amendamente pentru că dăm un semnal foarte clar că avem nevoie de o actualizare, dar trebuie să ținem seama și de realitatea care se schimbă atât de repede, mai ales în domenii pe care l-am menționat. Mulțumesc! Merci. Alors... Mulțumesc. Am să vă, dau, să vă spun acum lista vorbitor, domnul Robert Schwab, Rochefort, de Molvor și Evelyn Gebhardt. Unul dintre cei patru se opune să-i dau cuvântul domnului Croțman, raportor din umbră, pentru că tocmai ce a sosit. Nimeni nu se opune, așa încât o să dăm acum cuvântul domnului Croțman, care vorbește în numele grupului ALDE, ca raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că avem de-a face aici cu un uh, raport care încearcă să concretizeze ceea ce putem face în prezent în acest domeniu. El uh, aduce la un numitor comun experiențele care au fost făcute până acum în domeniul comerțului electronic. Raportul uh, domnului Ceveria este unul constructiv pentru piața internă. Trebuie să încercăm să mergem mai departe pe acest drum, pentru că comerțul electronic ne oferă multe șanse și, în primul rând, oferă șanse și pentru state mai mici consumatorii din aceste țară, țări pot primi produse care nu se fabrică în țările lor, pentru că țările respective sunt prea mici din punct de vedere al populației, pentru ca în țările respective să se producă bunurile respective. De aceea este un subiect interesant uh, din punctul de vedere al tuturor celor implicați și sper să discutăm în continuare la fel de bine pe această temă. Vă mulțumesc! Merci! Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Andreas Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să profit de această ocazie pentru a-l felicita pe colegul nostru pentru acest raport. Multe dintre punctele sale reprezintă o interfață cu uh, protecția consumatorilor și directiva pe care o vom discuta mâine. Este foarte interesant de auzit ceea ce gândesc și redactează colegii și cred că dacă privesc lucrurile, nu aș fi putut să le exprim mai bine decât zensul. Sunt niște puncte importante și aș dori să încep cu punctul 4. Domnul Corea de Campos l-a abordat și s-a întrebat dacă putem să îl tratăm ca atare, pentru că noi nu știm ce va dori să facă Comisia Europeană în privința acestui punct în um, directiva privind drepturile consumatorilor uh, se spune că noi, ca Parlament, putem să ne exprimăm poziția. Putem să reflectăm împreună asupra unei politici uh, europene și um, putem de asemenea să îndrumăm poziția Comisiei pe această direcție. De aceea m-aș bucura să putem continua această discuție între noi pentru a stabili unde dorim să se placeze piața internă în ceea ce privește comerțul electronic. Acesta, același lucru este valabil și pentru punctul 5. Există o disponibilitate mare de a face ceva pe această direcție, pentru că se dorește ca anumite practici și proceduri să fie armonizate, astfel încât uh, să se um, asigure garanțiile și uh, alte proceduri transfrontaliere. Nu se scrie și nu se specifică exact pe ce direcție să mergem, însă se creează un cadru astfel încât să putem avea posibilitatea să creăm un model unitar de care să beneficieze acești comercianți. Parlamentul European dacă reușim să ajungem la o poziție comună, are posibilitatea de a interveni și de a include acest punct în directiva privind drepturile consumatorilor. Comerțul electronic are un potențial foarte mare care depășește limitele acestui domeniu. M-am uitat și la punctul 14 cu atenție și sunt de părere că trebuie să ținem cont de dorința domnului Arias, care este împărtășită și de raportorii din umbră. Un punct uh, pe care putem să îl implementăm dacă facem o specificare care să se regăsească și în directiva privind drepturile consumatorilor. 17. Acesta se suprapune oarecum cu ceea ce a spus domnul Corea de Campos. Se referă la plățile online. În principiu, vorbesc aici despre trei obiecții principale uh, care se referă la aceste plăți online. În primul rând, există o barieră lingvistică, pe aceasta nu vom putea o depăși prin niciun fel de directivă atât de repede. În al doilea rând, în ciuda spațiului unic de plată, aceste plăți online nu se rezolvă întru totul și, în al treilea rând, există mult prea multă fraudă. Și cred că trebuie să înțelegem cu toții că reglementările de drept civil nu ajută suficient la depășirea fraudelor, pentru că nici posibilitățile tehnice nu ne ajută. Avem nevoie de structuri care să existe în statele membre și să combată posibilitățile de a abuza pe piața comerțului electronic și de a combate frauda. Și acest lucru trebuie făcut în mod efectiv. Nimeni nu poate face asta mai bine decât poliția, de aceea cred că este un aspect pozitiv faptul că se regăsește și acest punct în raport. În acest sens doresc să-i mulțumesc domnului Arias. Are cuvântul domnul Robert Rochefort. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și colegii mei, mi se pare că textul domnului Arias Secevarie este foarte bun trebuie să-l abordăm, așa cum spunea și domnul Schwab, într-o perioadă în care ne concentrăm pe directiva de protecție a consumatorilor. Vreau să spun câteva lucruri. Poate că sunt eu un parlamentar nou, deși sunt de un an aici, <clears throat> peste multă vreme o să suflu, nu peste multă vreme o să suflu în prima lumânare, dar vreau să spun câteva lucruri. Apropo de titlu, Mă întreb dacă n-ar trebui într-o zi să spunem să folosim un alt termen decât termenul pe care îl uh, folosim aici la chevement în engleză, adică real, în franceză, adică realizarea, finalizarea pieței interne. <clears throat> Acesta este un proces, nu? Mă gândesc la aici, nu la toată lumea. Poate că ar trebui să, să abandonăm acest termen și să folosim alți termeni. comerțul electronic pentru mine este o adevărată revoluție. Este o revoluție pentru că putem să-l vedem ca o prelungire a comerțului obișnuit cu tehnologiile moderne, dar pentru mine este o revoluție pentru că aduce pe piață actori noi care nu sunt neapărat consumatori, ci care sunt producători care până acum nu erau comercianți și care pot să devină comercianți direcți. Acesta este un factor uh, de dinamică foarte puternic. Nu este, cum s-a spus până acum, un stimul pentru a scădea prețurilor. Este un stimul pentru a transforma în actori economici un număr uh, de persoane care sunt oricum actori economici. Și dintr-o dată apare mai multă libertate, mai multă posibilitate de alegeri, dar asta nu înseamnă că trebuie să, să ajungă la mai puține drepturi ale consumatorului și trebuie să spunem că într-un număr uh, mare de cazuri lucrurile nu se întâmplă foarte bine în comerțul electronic. Și cum s-a spus de mai multe ori, trebuie să lucrurile nu se întâmplă foarte bine atunci când este vorba de un comerț electronic transfrontalier. Ceea ce reprezintă un punct de plecare pentru discuție. Și aș dori să spun două lucruri apropo de două alineate foarte clare. Aș dori să încep cu aliatul 24 și anume marca europeană de încredere. S-a mai referit și un alt coleg la această chestiune. Comerțul electronic uh, se va dezvolta din ce în ce mai mult, dar la un moment dat nu vom mai ști ce provine de la comercianți, de la întreprinderile care sunt în interiorul Uniunii Europene sau de la întreprinderi care sunt în afara Uniunii Europene. Foarte aproape de noi putem uh, să cumpărăm de la situri americane sau situri canadiene. Și aici trebuie să îl sensibilizăm pe consumator Uh, eu nu cred că înseamnă protecționism dacă spunem că activitatea de armonizare pe care o om desfășura, activitatea de întărire a criteriilor de încredere privind comerțul electronic în piața internă, uh, trebuie să, să ne facă în așa fel încât ca acesta să devină vizibil. Deci e vorba de un element de încredere care trebuie să fie recunoscut, care să apară foarte vizibil pe aceste situri pentru că altfel toată activitatea pe care o putem desfășura noi privind piața internă poate fi distrusă deoarece sunt, există posibilitatea să se petreacă evenimente neplăcute în afara Uniunii și noi. Oricum nu avem dreptul să ne impunem regulile unor situri sau unor întreprinderi care sunt în afara Uniunii. Deci la 24 se vorbește de această marcă europeană de încredere. Eu aș dori să existe o marcă europeană de încredere pentru comerțul electronic care să fie o manieră de a arăta că există un angajament din partea actorilor care participă la acest comerț și nu este, după părerea mea, un exemplu de protecționism. Aș dori să mai spun încă un lucru. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este următorul. Să zicem că nu, e vorba de alineatul 10. Nu, mă scuza, spune vorbitorul, nu este 10, nu mai știu ce punct e. În țara mea, în Franța, nu există obligația să ai uh, un uh, magazin fizic când faci și comerț electronic. Există țări ale Uniunii Europene unde există această condiție. Sigur că sunt de acord cu ideea eliminării acestui obstacol. În același timp însă ar trebui să putem stabili o tipologie uh, a modurilor de a face vânzare pe internet. Adică să poți să vânzi, vinzi online fără să ai uh, magazin sau să existe posibilitatea ca ceea ce se vinde în magazin și ceea ce se vinde pe electronic sunt, complement, sunt produse complementare. Deci nu trebuie neapărat să spunem că trebuie neapărat să existe magazin sau că nu trebuie să existe magazin, trebuie să existe posibilitatea alegerii. Și voi încheia cu ce voi spune acum, se pune problema formării, a difuzării pe internet și mă întreb dacă mai ales dacă ținem cont și de ce spunea domnul Aria Secevaria, dacă n-ar putea să se desfășoară o activitate de monitorizare astfel încât un consumator care nu este obișnuit cu acest gen de activitate să se obișnuiască cu ea. Poate că ar putea să facă parte dintr-o campanie de educare, de informare, nu știu, e o întrebare și ar merita să ne gândim la ea. Mulțumesc! Mulțumesc, Robert! E, se cer foarte mulți bani pentru campaniile aceștia, acestea de educare. N-am primit bani pentru așa ceva, să sperăm uh, că în viitor vom avea bani și uh, mulțumim uh, pentru faptul că ai spus că uneori poate că ar fi bine să mai transformăm acest vocabular al Uniunii Europene. Sunt foarte multe cuvinte pe care cetățenii nu le înțeleg foarte bine, care fac parte din jargonul uh, bruxelez și poate că ar fi bine să discutăm cu Comisia să vedem dacă nu le putem înlocui. Cristel are cuvântul acum. Jeg har også lige et par korte bemærkninger til det her utrolig spændende område. Vi er jo mange, der gerne vil sige noget. Este un subiect foarte interesant. Și este foarte adevărat că suntem cu toții consumatori electronici, deci ne interesează foarte mult. Sunt de acord cu cele spuse de antevorbitori. Avem anumite probleme care poate nu vor putea fi rezolvate în directiva privind protecția consumatorilor. Este important pentru consumator uh, să aibă încredere în momentul în care este vorba de a face o achiziție pe internet. Și e mult mai interesant uh, că pentru consumator să aibă încredere decât să aibă aceleași reguli uniforme în toată Europa. Uniformizarea regulilor cred că este mai puțin importantă decât încrederea și este un element care apare clar în aliniatul 17, care este absolut excelent trebuie să existe posibilitatea sporirii încrederii. Să zicem uh, că e vorba de un consumator danez care vine în instanță și face o acțiune în judecată apropo de un uh, sit din Germania Uneori s-ar putea să fie nevoie de șase luni ca să se vadă dacă acea acțiune este admisibilă sau nu și pentru consumator este mult prea lung consumatorul trebuie să fie sigur să aibă încredere că regula va fi respectată. Deci aceste aspecte transfrontaliere sunt foarte importante. Trebuie să existe siguranță juridică. Iar apropo de 24, sunt de acord apropo de aceste mărci europene de încredere. Avem în Danemarca un, asemenea, un fel de marcă de genul ăsta, iar uh, consumatorul are încredere, cumpără pe internet și cred că e o idee foarte bună. Și, repet, este foarte important să avem încredere în această marcă europeană de încredere. Iar pentru asta trebuie să implicăm autoritățile europene și trebuie să simplificăm cumva marca. Mulțumesc, cam asta doream să vă spun. Mulțumesc, Cristel. O întrebare domnului Trafskovski. vi se pare, vă deranjează dacă o, o să mai luăm 10 uh, minute din timpul uh, alocat raportului dumneavoastră, pentru că avem și comisia, vrea să vorbească și Evelin. Mulțumesc și mulțumesc domnului Trascovski că ne oferă posibilitatea de a continua să discutăm pe această temă, chiar dacă uh, și subiectul uh, relației între Uniunea Europeană și Elveția este unul foarte important. Vreau să mulțumesc și eu raportorului pentru uh, activitatea sa foarte bună, pentru munca sa. Este o bază bună cu care putem lucra foarte bine. Vroiam și eu să abordez câteva puncte. Vreau să menționez că sunt pozitive și doresc să-i spun domnului Roșfor că punctul 10 era cel corect în partea a doua atunci când era vorba despre um, obligațiile care trebuie să fie eliminate atunci când uh, avem un uh, magazin online. Există multe forme ale acestei afaceri și cred că nu trebuie să impunem anumite obligații referitoare la ce este permis și ce nu este permis atâta timp cât avem o bază deschisă și transparentă de la care putem porni. De asemenea, nu trebuie să îi obligăm uh, pe consumatori să nu se miște online. Ei pot opta să achiziționeze online sau nu anumite produse. Noi nu putem să le impunem nimic. De aceea nu trebuie să uităm în discuție că acesta este o libertate fundamentală și anume consumatorii pot decide cum vor să se miște în acest domeniu. Punctul 17 mie îmi place deosebit de mult. El vorbește uh, și abordează multe probleme cu care se confruntă consumatorii și pe care trebuie să le abordăm și noi. Cum se va proceda până la sfârșit, dacă vom uh, avea un sistem de alertă rapidă, RAPEX sau alte proceduri, nu aceasta este problema. Important este să abordăm aceste chestiuni, să își exprime opoziție și Comisia Europeană, să trateze mai în detaliu aceste chestiuni. Și, de asemenea, aș vrea să subliniați încă o dată, domnule Arias, în textul dumneavoastră, chestiunea protecției datelor, pentru că prin internet se transmit foarte multe date, fie că este vorba de plăți, de comenzi sau de alte tipuri de proceduri și protecția datelor și posibilitatea de a decide a consumatorilor asupra acestor date joacă un rol foarte important. De asemenea, doresc să abordez un punct care nu a fost abordat până acum în discuție, însă care mie mi se pare foarte important și bine tratat. Este vorba despre punctul numărul 21. Este vorba despre protecția oferită minorilor. Cred că în ziua de astăzi, când multe afaceri se derulează prin intermediul computerului, dar nu numai prin intermediul acestuia, ci și prin intermediul telefonului mobil, a iPad-ului și a altor gadgeturi și mijloace prin ca, la care cei tineri au acces facil, trebuie să ne gândim cum abordăm aceste probleme, această chestiune și cum asigurăm protecția tinerilor, a minorilor, pentru că aceasta este foarte importantă. În anii 80, în anii 90, s-a discutat intens în Germania despre vânzările stradale către minori. Erau diverse produse care se vindeau pe stradă și regulile nu erau respectate, pentru că minorii nu puteau încheia contracte de vânzare-cumpărare. Acest lucru a fost uh, controlat până la urmă, însă eu cred că trebuie să discutăm și mai mult pe seama acestui subiect, pentru că în acest moment nu mai putem vedea comerciantul și nu mai putem vedea nici cine cumpără, dacă este un minor sau un tânăr. Și deci vorbim aici nu numai despre protecția minorilor, ci și despre protecția întreprinderilor, a comercianților, pentru că nici aceștia nu cunosc uh, consumatorul. Deci și ei ar putea face niște afaceri care să meargă prost. Deci este o problemă importantă. Cred că acest punct 21 este unul foarte important care merită abordat. Într-adevăr, acest subiect uh, trebuie detaliat pentru generațiile care vin. Acum vom da cuvântul domnului Tabit Mel, care reprezintă Comisia Europeană, uh, Digi Sanco. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Reprezint DigiSanco, dar trebuie să vă spun că raportul pe care l-am produs și comunicarea au reprezentat uh, rezultatul activității mai multor servicii ale Comisiei și um, ele revin responsabilității mai multor servicii. Aș dori să fac uh, trei comentarii fundamentale în legătură cu comerțul electronic. În primul rând, comerțul electronic nu reprezintă doar comerț electronic. Dacă comerțul electronic funcționează și este văzut ca și alternativă credibilă pentru consumatori la cumpărăturile obișnuite, atunci uh, el are potențialul de a avea un efect puternic asupra întregului uh, sistem de distribuție și ar putea îmbunătăți situația consumatorilor. Știm deja că uh, magazinele obișnuite uh, își uh, analizează competitorii uh, online uh, și prețurile acestora și își ajustează comportamentul în legătură cu acestea. Cumpărătorii, um, de asemenea, fac acest lucru, merg în magazine obișnuite și spun, uitați la ce preț pot să obțin pe internet acest produs, dumneavoastră ce preț îmi puteți oferi. Acest uh, punct este extrem de important. Asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să cumpere foarte multe lucruri pe internet. Noi dorim ca comerțul electronic să devină o alternativă credibilă și apoi uh, vom avea beneficii enorme în ceea ce privește o mai bună concurență, o mai bună funcționare a uh, pieței Uh, chiar și uh, pentru uh, magazinele obișnuite. Dacă am face comerțul electronic să funcționeze și cum stilul obișnuit de cumpărături ar avea de câștigat, pentru că tot mai multe servicii ar fi integrate și cu cât ar funcționa mai bine acest sistem, cu atât ar, mai fi, cu atât ar fi mai integrate aceste servicii. Deci comerțul electronic nu trebuie considerat ca o secție specializată a economiei noastre. Uh, datorită modului în care se comportă uh, întreprinderile și distribuitorii și uh, consumatorii, acesta a devenit o parte independentă și noi doream să devină așa datorită beneficiilor uriașe pe care le-am putea obține. De aceea este atât de important uh, să facem comerțul electronic transfrontalier să funcționeze și acesta a fost și scopul raportului Comisiei. Pentru că ceea ce am văzut a fost următorul lucru. Comerțul electronic se dezvoltă într-un ritm rapid la nivel intern, însă uh, stagnează la nivel transfrontalier. Pur și simplu, piața internă nu funcționează în această dimensiune și întreprinderile refuză să uh, uh, trimită bunuri și să vândă bunuri transfrontalier clienților. Dacă comerțul electronic transfrontalier ar funcționa, atunci um, acesta um, ar avea un efect pozitiv care să fie extins pe toată uh, întinderea pieței interne. Deci, dacă vorbim despre un stat membru mic, uh, cu o ofertă redusă, cu prețuri uh, mari, Uh, în cazul în care uh, comerțul electronic ar deveni o alternativă realistă pentru consumatori din uh, respectivul stat, aceștia ar putea să-și cumpere um, produsele pe internet și să le primească la ei acasă. Și acel stat ar trebui să-și adapteze și să-și îmbunătățească oferta în mod considerabil. De aceea trebuie să facem să funcționeze comerțul electronic. Acest lucru este important nu doar pentru că mii de consumatori europeni trebuie să cumpere lucruri transfrontalieni, ci pentru că acest acesta ar avea o dinamică extraordinară asupra lanțurilor de distribuție, mai ales în statele membre mai mici sau în statele uh, membre cu uh, dimensiuni medii. Poate că în anumite state comerțul electronic este mai dezvoltat, în altele mai puțin dezvoltat, prin urmare trebuie să integrăm puțin piața uh, electronică în uh, piața internă, pentru că asta aduce beneficii pentru întreprinderi și consumatori peste tot în uh, Uniunea Europeană. Se oferă mai multe uh, lucruri și la prețuri mai bune. Al treilea punct acum. Cum spune și raportul Comisiei, de ce nu funcționează comerțul electronic? E bine, asta este o problemă complexă cu multe cauze. Sunt foarte, foarte multe lucruri care opresc întreprinderile să ofere aceste servicii transfrontalier. În comparație cu situația de acum 5 sau 10 ani, e clar acum faptul că problema este mai puțin legată de încrederea consumatorilor. Încrederea consumatorilor pentru cumpărături online crește din ce în ce mai mult, oamenii sunt din ce în ce mai mulțumiți cu acest stil de a face cumpărături. E clar că obstacolele reale în a, ca, calea acestui fenomen este că întreprinderea refuză să vârde. Am făcut 13,5 uh, uh, mii de uh, tranzacții test și în majoritatea cazurilor, pur și simplu, întreprinderile au refuzat să uh, trimită bunuri transfrontaliere. Deci această piață transfrontalieră pur și simplu nu funcționează. Dacă am putea depăși acest obstacol, atunci uh, problema uh, alegerii consumatorului și încrederii acestora pur și simplu nu ar mai uh, apărea. Așadar, trebuie să abordăm exact aceste cauze. De ce nu doresc întreprindere să vândă transfrontalier? Trebuie să ne asigurăm că oricum uh, există încrederea consumatorilor și că există într-adevăr un, uh, un alt nivel de uh, protecție, dar în același timp și un nivel armonizat pentru ca întreprinderea să fie gata să vândă. Nivelurile diferite de protecție consumatorului reprezintă uh, unul dintre uh, cauzele pentru uh, acest fenomen negativ mai trebuie să existe informații transfrontaliere eficiente, mecanisme eficiente um, de recurs, pentru ca dacă ceva nu merge bine, să existe o oportunitate simplă pentru consumatori să rezolve lucrurile. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul David Mayer. Pentru a încheia, aș dori să reacționez la această uh, dezbatere fructuoasă, dând cuvântul domnului raportor. Eh, mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim, mulțumesc tuturor colegilor care și-au exprimat aici eh, diferitele opinii. Mulțumesc de asemenea modul în care au apreciat raportul pe care l-am dezbătut aici. toate amendamentele verbale care au fost prezentate aici față de acest raport și toate punctele de vedere diferite prezentate față de document, <clears throat> cred că se referă la chestiuni care există deja în document. Și fiind o problemă de spațiu, este un document deschis, un document care poate fi amendat lucru în care importanța acestui document se va vedea când vom lucra pe el la această comisie. Un punct foarte important pentru ca acest comerț electronic să devină ceea ce dorim cu toții este încrederea. După părerea mea, este vorba de crearea încrederii prin informarea consumatorilor și, bineînțeles, a comercianților care doresc să facă acest gen de ofertă de comerț transfrontalier și pe internet. Consumatorul trebuie să știe cine vinde, de unde vinde, ce drepturi are în momentul în care uh, face acea achiziție în care cumpără acel produs și trebuie să știe că produsul acela nu este un produs contrafăcut, că nu este o fraudă, ci că este un produs care se bucură de toate garanțiile legale ale legislației europene, îi le oferă. și ca toate aceste elemente să existe, să fie valabile pentru toate siturile pe internet. Trebuie deci să investim în securitatea pe internet, în securitatea plății, pentru a putea găsi soluții la diversele conflicte care pot să apară în momentul unei asemenea vânzări pe internet. Adică trebuie să ne asigurăm de asemenea că nu se vând produse piratate. La lucrul acesta trebuie să se adauge și educația consumatorilor. Nu știu dacă trebuie să cerem fonduri sau să ni se aloce fonduri pentru a face campanii de educare. Probabil că va deveni la un moment dat o parte a planului de învățământ la școli, nu? Astăzi, de exemplu, în foarte multe țări uh, este un element important a ceea ce se predă la școală și este foarte important Uh, să existe nu apoi semnătura electronică a comerciantului respectiv. Ce mai trebuie? Consumatorul trebuie familiarizat ca și comerciantul de altfel cu acest mediu electronic. Este un mediu ca oricare alt mediu, este la fel de bun sau poate mai bun decât comerțul tradițional și, de fapt, E, despre asta este vorba. Deci care este concluzia? Poate că nu noi sau generațiile anterioare generației mele care vom utiliza din plin piața electronică, dar generația copiilor mei, fără discuție că vor utiliza acest mediu de a face comerț care va deveni pentru ei mediu obișnuit, absolut obișnuit. Mediu zilnic în care își uh, vor face cumpărăturile, când vor avea uh, vârsta pentru a-și exercita acest drept de a cumpăra și de a vinde online. Mulțumesc foarte mult! Merci, Mulțumesc, domnule Arias. Această dezbatere a fost fructuoasă și mă gândesc că veți beneficia și de amendamente care vor îmbogăți dezbaterea. Aș dori să vă amintesc tuturor faptul că termenul de înaintare a acestor uh, amendamente este 8 iunie 2010, uh, ora 16. Uh, Domnule Arias, mai doriți să precizați ceva? Mă scuzați că iau încă o dată cuvântul. Vreau să-i mulțumesc domnului uh, Traskovski pentru timpul pe care ni l-a lăsat, ne-a permis să-l luăm din, raportul, din timpul alocat raportului domniei sale. Nu vreau să pierd uh, timp, însă îi mulțumesc în numele tuturor. Vom discuta un al doilea raport, la fel de important, uh, Domnule Roșfor, nu vom vorbi despre obstacole pentru uh, piața internă, uh, ci pentru um, îmbunătățirea uh, pieței interne. Domnule Traskovski, aveți cuvântul pentru a vă prezenta pentru prima dată raportul și viziunea în legătură cu acest dosar specific. Deci aveți cuvântul. iau cuvântul pentru prima dată și cred uh, uh, că, de fapt, vom discuta pentru a treia oară acest subiect. Vom discuta așadar despre Suedia și, uh, despre Elveția și obstacole în care realizării de plină a pieței interne. Uh, este un subiect care trebuie tratat cu foarte mare seriozitate și aceasta pentru că am um, făcut un studiu, a existat o audiere în această comisie în legătură cu acest studiu și săptămâna trecută am fost în Elveția și pentru asta aș dori să mulțumesc secretariatului pentru perfecta organizare a acestei călătorii. Uh, am discutat cu toată lumea acolo, cu uh, parlamentarii de la Berna, cu guvernul, cu uh, președintele cantonului Berna, am uh, discutat cu uh, președintele țării în legătură cu punctul de vedere al Elveției și după cum știți, uh, am uh, lucrat la acest raport în uh, ultimele luni. Aici există, se pare, două abordări. Acestea au reșit din discuțiile noastre, pentru că am avut foarte multe consultări cu secretariatul, cu comisia, cu mediul um, de afaceri și așa mai departe. Am discutat și cu colegii din Elveția și uh, uneori s-ar putea să uh, avem impresia că unele lucruri sunt uh, redundante, uh, pentru că mulți uh, interlocutori ne-au spus că le convine situația actuală și că nu prea e nimic de schimbat. Mai există și o opinie extremă pe care o putem auzi chiar și din cadrul Uniunii Europene, și anume că ar trebui să încercăm uh, să ne mișcăm spre niște uh, relații cu totul și cu totul diferite și să avem o abordare de genul totul sau nimic. Elvețienii sunt mândri de suveranitatea lor și de relațiile speciale pe care le avem uh, cu ei. Um, adesea, Elveția are probleme cu relația cu Uniunea Europeană și um, elvețienii se plâng uneori de natura complicată a acestei uh, relații pentru că um, Până la urmă, totuși ei au uh, respins uh, acordul pentru spațiul uh, economic european. Elvețienii au uh, fost cei care au dorit inițial acest uh, acord, ei l-au inventat într-un fel, dar cetățenii elvețieni au respins până la urmă acest acord și de aceea ne aflăm în această situație. Am adoptat însă o soluție pragmatică, adică am uh, încercat să vedem care este situația actuală și apoi cum am putea să o îmbunătățim. Și există câteva maniere în care putem face acest lucru și vă voi spune doar câteva dintre ele, pentru că restul se regăsesc în uh, raportul meu ne-am gândit la măsurile de sprijin pe care uneori, uh, Suedia, uh, uneori Elveția le uh, folosește și, după părerea noastră, după hotărârile Curții Europene de Justiție, ar trebui să facem tot posibil pentru a colabora cu colegii din Elveția pentru a îi asigura că totul este proporționat, pentru că dacă nu, nu există certitudine juridică pe piață. Cât privește măsurile care obstrucționează buna funcționare a pieței interne, Eh, ei bine, acestea sunt eh, prezente și în eh, Elveția și aici. Și noi propunem o revizuire a acestora. Problema uneori se naște din aplicarea uniformă a normelor în acest cadru bilateral Însă asta ar trebui să fie uh, ținta noastră, pentru că dacă nu, se pierde certitudinea juridică și avem probleme cu relația așa cum este ea acum. Există și anumite elemente de flexibilitate atunci când vine vorba despre uh, acordul care vizează libera circulație a pasagerilor am reflectat și asupra modului în care am putea uh, spori de fragmentare atunci când vine vorba despre implementarea unor decizii în uh, moduri în care am putea să implicăm uh, și uh, colegii din Elveția în uh, luarea de decizii. Am discutat cu colegii um, din Elveția, dar și cu cei din Uniunea Europeană și ne-am gândit că chiar dacă am abordat această visiune, adică deocamdată acum să vedem care este situația actuală și să încercăm să îmbunătățim relațiile existente, tot mai avem foarte mult de făcut în această comisie și vor fi niște dosare uriașe care vor urma. Colegii um, elvețieni sunt conștienți conștienți de acest lucru. Nu eu număr toate uh, lucrurile, dar ar, am vorbit despre drepturile consumatorilor, despre a, această directivă, despre achizițiile publice. Absolut tot ce înseamnă comerț ar reveni. Uh, ne-ar reveni nouă. Și dacă ne gândim la relațiile bilaterale dintre noi și Elveția, ar fi dificil sau chiar imposibil să uh, continuăm aceste relații pe baza uh, situației actuale, având în vedere aceste dosare uriașe de care ar trebui să ne ocupăm. Prin urmare, cred că recomandarea noastră finală, după ce am discutat cu toți colegii noștri și după ce am văzut care este și poziția Comisiei, ar fi următoarea. Cel puțin atunci când vine vorba despre viitor, ar trebui să ne gândim la toate posibilitățile de încheiere uh, a unui acord cuprinzător, un acord bilateral între Uniunea Europeană și Elveția, pentru că ar fi extrem de dificil să facem față tuturor acestor dosare uh, diferite uh, care s-ar afla uh, pe masa noastră de analiză în viitorul apropiat. Până la urmă, ar trebui să vorbim despre un acord foarte specific, pentru că relațiile sunt specifice, însă ar trebui să fim și uh, curajoși în același timp. În uh, proiectul nostru de raport am trecut în nota explicativă că am putea uh, să ne gândim la astfel de posibilitate. Și trec acum la raport pentru că are nevoie de o analiză, cred eu. Însă, cum spuneam, am uh, adoptat abordarea de a nu uh, ține predici colegilor uh, elvețieni, ci să încercăm să îi ascultăm și să le spunem că îi apreciem și că, într-adevăr, avem cu ei o relație specială care are nevoie de atenție specială specială din partea ambelor părți. Aceasta nu este o, o țară obișnuită care solicită să adere la Uniunea Europeană, ci este pur și simplu o situație specială care are nevoie de uh, soluții speciale. După ce am ascultat toate argumentele, am discutat cu toată lumea pentru a le arăta bunăvoința noastră și pentru a le demonstra că, uh, evident, uh, Comisia uh, în cadrul delegației uh, europene este cea care are rolul cel mai important ca garant al uh, tratatelor. Dar oricum și parlamentarii pot să se implice într-un dialog și colegii din Elveția au apreciat uh, faptul că una dintre comisiile acestei instituții chiar discută aceste probleme cu ei. Termenul pentru înaintarea amendamentelor se apropie foarte repede și, cum spuneam, după audiere și după vizită uh, și eu voi uh, înainta amendamente la raportul meu, dar uh, așteptăm și celelalte amendamente care ar putea fi înaintate și apoi voi discuta cu toți raportorii din umbră pentru a ajunge la anumite compromisuri pe care să le susținem cu toții. Și aici aș dori să mulțumesc încă o dată secretariatului nostru pentru că ne-a ajutat în organizarea audierii și în uh, organizarea acestei uh, călătorii foarte importante în Elveția care stabilește un precedent pentru implicarea acestei comisii în acest demers diplomatic. Și aș dori să mulțumesc și raportelor din umbră pentru cooperarea lor și uh, aștept să văd ce mai primim în următoarele zile pentru a putea încheia acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule uh, Traskovski. Uh, numele dumneavoastră este foarte complicat pentru mine, nu prea pot să-l pronunț. Următorul nume nu este atât de complicat, este un nume finlandez, uh, este domnul Repo, care în finlandez înseamnă vulpe. Deci, domnule Repo, aveți cuvântul. Da, vulpes calida în latină. Mulțumesc. Uh, mulțumim uh, domnului Traskovski pentru uh, raportul său echilibrat. Cred că acest raport face lumină în ceea ce privește relațiile dintre Elveția și Uniunea Europeană și relațiile cu țările EFTA. Raportul subliniază elementele care ar putea să îngreuneze comerțul între Uniunea Europeană și statele EFTA. Am avut multe întâlniri, consultări la nivel înalt și, până la urmă, se pare că acordul între Norvegia, Islanda și Liechtenstein reprezintă cea mai ușoară alternativă. Trebuie să respectăm decizia uh, elvețienilor. Ei au decis să nu semneze acest acord. Trebuie să respectăm acest uh, lucru, chiar dacă nu ni se pare ușor să o facem. și recomandarea pentru relații bilaterale este și el un element pozitiv. Nu trebuie să ținem prelegeri uh, elvețienilor, ci pur și simplu trebuie să-i uh, înțelegem și să-i respectăm. Nu am ceva specific de spus în legătură cu conținutul uh, raportului și cu întâlnirea în sine, însă am câteva comentarii în legătură cu uh, provocările pe care le-ar presupune un astfel de acord. O mare provocare ar fi implementarea foarte înceată a acordului. Și asta din cauza unor motive uh, instituționale și structurale care țin de uh, acordul cu spațiul economic uh, european. Ar trebui să limităm puțin uh, timpul care se naște din momentul în care se semnează acordul până în momentul în care acesta este pus în aplicare. Cât privește statele care sunt supuse acestui uh, tratat, uh, ei bine, ele ar trebui să se asigură că au instrumentele suficiente pentru a uh, pune în aplicare chestiunile care țin de piața internă și uh, aici nu vorbim doar despre directiva pentru servicii, ci despre toate directivele. Mulțumim pentru cooperare excelentă oricum. Mulțumim, domnule Repo. Domnul Junger din partea ALDE este cel care urmează. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul încearcă, și acest lucru este de salutat, să obțină ceva ce este foarte dificil. Pornesc de la premiza că nu, elimin statele Islanda pentru că aceasta este partea care nu pune probleme din raport și ne concentrăm pe relația Uniunii Europene cu Elveția. Raportorul s-a limitat uh, la acest lucru și uh, a prezentat problemele care există pe această relație în ceea ce privește, de exemplu, implementarea directivei privind serviciile uh, cu care se confruntă Elveția atunci când sunt furnizate servicii din Uniunea Europeană. A încercat să prezinte problemele și să prezinte de asemenea anumite soluții și acest lucru este de lăudat. În rest, trebuie să constatăm și acest lucru s-a arătat și din discuțiile cu parlamentarii elvețieni, că este foarte dificil ca relația dintre Uniunea Europeană și Elveția să fie îmbunătățită puternic, pentru că Elveția are o structură care nu este, care nu-i permite să preia tot ceea ce adoptă Uniunea Europeană. În primul rând, acolo nu există o Constituție, astfel încât să le spună preluați toate directivele uh, prelați jurisdicția Curții Europene de Justiție în Elveția. Așa ceva nu este posibil, pentru că nu există o curte constituțională ca în Germania care să verifice din punct de vedere constituțional uh, dacă lucrurile sunt implementate cum trebuie și astfel să existe o abordare unitară. În Elveția există un anumit tip de democrație, iar poporul își exprimă ca ultim cuvânt voința. De aceea este foarte dificil ca Elveția să fie solicitată în sensul de a prelua directivele europene așa cum sunt ele adoptate. Acest lucru a fost recunoscut și cred că este bine să ne limităm la ceea ce este posibil, astfel încât să se îmbunătățească relația între Uniunea Europeană și Elveția. Acest lucru este exprimat și de raport. M-am gândit multă vreme dacă am putea să facem mai mult în ceea ce privește această relație bilaterală, însă am ajuns la concluzia că nu se poate face mai mult decât ceea ce propune raportul acum. Pentru că acolo avem un construct, un stat, care are o cu totul altă structură decât celelalte state membre ale Uniunii Europene. Raportul este unul cât se poate de echilibrat, a subliniat punctele cele mai uh, controversate. S-a observat din discuții unde există probleme de parte elvețiană în expunerea de motive există anumite probleme care au fost explicate, deci mie mi se pare raportul unul echilibrat și pornesc de la premiza că nu vor apărea modificări prea mari în urma înaintării amendamentelor. Mulțumesc raportorului pentru faptul că a subliniat problemele, de asemenea că a subliniat și uh, ideea că sunt anumite domenii în care se pot îmbunătăți lucrurile, dar pe de altă parte, structura Elveției nu permite îmbunătățiri mai multe pe această relație. Vă mulțumesc! Again, we invite... Um, mulțumesc! Continuăm, doamna Rule. Relativ kurz fassen, azi... Voi fi succintă, mulțumesc și eu raportorului și din punctul meu de vedere um, și al grupului nostru parlamentar, nu dorim să se amendeze nimic. Am avut foarte multe discuții care sunt reflectate de acest raport. Nu observăm niciun fel de lacună, așa încât, încă o dată, mulțumesc și atât am avut de spus. Ok, thank you. Mulțumesc. Următorul vorbitor este președintele noastră, nostru, domnule Harbour. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că ați preluat uh, rolul meu în această după amiază am fost uh, alături de o delegație cu Parlamentul Japo- de relația cu Parlamentul japonez, un lucru foarte important. Îmi pare rău că am uh, ratat introducerea domnului Traskovski, însă vreau să îi mulțumesc pentru activitatea energică pe care a prestat-o. De asemenea, a fost uh, o bucurie să fiu alături de el la Berna săptămâna trecută, unde am avut întâlniri constructive cu parlamentari elvețieni și reprezentanți uh, ai guvernului, de asemenea cu președintele Elveției. Și cred că a fost uh, important să discutăm cu ei pentru a înțelege anumite probleme în legătură cu piața internă europeană, am avut posibilitatea de a-l îndeli pe președintele administrației din Berna pentru acest an Trebuie să înțelegeți că anumite responsabilități de la nivel de canton în relația cu <laughs> administrația federală sunt uh, diferite. Cantoanele doresc să consolideze cooperarea și să se angajeze în mod direct mai puternic în ceea ce privește implementarea anumitor proceduri europene, pentru că uh, Uh, am constatat că administrațiile locale au, administra- au responsabilitate directă de multe ori în ceea ce privește realizarea pieței interne pe teme cum ar fi serviciile sau alte domenii unde uh, ei sunt autorizați să lucreze. Cred că, deci, credeți deci că au fost niște discuții constructive și îmi pare bine că am participat la ele. Un punct pe care l-am abordat se referă la directiva privind serviciile și am primit un răspuns interesant uh, nu ostil, dar anumite probleme pe care le-a generat directiva privind serviciile în ceea ce privește analizarea măsurilor care discriminează furnizorii de servicii din alte țări, au adus probleme uh, mediului de afaceri din mai multe state membre. De aceea, s-ar putea să existe anumite situații între cantoane unde există probleme între furnizorii de servicii pentru că există legislații diferite. Acest climat de afaceri este unul tensionat, de aceea um, există probleme și cu implementarea directivei privind serviciile ideea de a avea un singur punct de contact este unul care se aliniază cu perspectiva generală privind o economie armonioasă. S-ar putea să înaintez un amendament pe această direcție pentru a atrage atenția asupra acestor probleme, pentru că cred că am avut o reacție bună pe marginea acestui punct și dacă raportorul este de acord cu mine, m-aș bucura să procedăm așa. Uh, și să um, aș scrie acest amendament um, exprimat în termeni generali. Cred că este o situație interesantă, este vorba despre niște constrângeri legislative, o atitudine cât se poate de pragmatică și pe direcția căreia trebuie să mergem. De asemenea, am discutat cu uh, țările EFTA și cu Elveția despre cooperarea uh, în privința furnizării de informații în avans. Cred că acest lucru este foarte important și, în fine, sunt de acord cu ceea ce au spus colegii. Inițiativa um, acestei comisii a fost una de succes în ceea ce privește deschiderea canalelor de comunicare și cred că toți colegii vor fi de acord ca și pe viitor să implicăm parlamentarii în asemenea comisii în Elveția pentru a informa despre activitatea noastră și a primi informații despre activitatea lor, astfel încât să putem continua această dezvoltare a pieței unice, a unei piețe interne, pentru că acesta este un obiectiv al activității noastre. Uh, Mulțumesc, domnule Harbour. Următorul vorbitor este doamna Teller. Doamna Stiller. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului și secretariatului pentru programul organizat și cred că atunci când domnul Kreuzmann vorbea despre problema democrației directe, uh, cred că uh, lucrurile trebuie explicate foarte clar și um, președintele a spus că în sistemul uh, elvețienilor există anumite posibilități de a um, rezolva anumite provocări. Cred că um, a fost o discuție interesantă pentru că am avut o delegație uh, um, la care au participat um, Elveția, Islanda, Norvegia, Liechtensteinul și um, a fost important să se recunoască uh, tipul de activitate. Practic, noi am abordat lucrurile ca o comisie de specialitate și uh, este important că lucrurile s-au abordat astfel și că s-a concretizat totul în raport. Raportul este unul echilibrat și trebuie să recunoaștem că, da, într-adevăr, nu trebuie să ținem predici nimănui, dar trebuie să cooperăm cât mai bine și sper că acest tip de cooperare va continua, sper că vom continua să colaborăm cu delegațiile și sper că vor prelua ceea ce decidem aici, pentru că astfel vom putea înregistra progrese. Pentru că nu se poate să adoptăm ceva aici și apoi să se uite despre acest lucru trebuie să putem vedea un progres și să continuăm uh, mentenanța acestei rețele, să rămânem în legătură cu Comisia. Mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră și secretariatului și mă bucur să fi fost alături de domnul Harbour în acea vizită în Elveția săptămâna trecută. Mulțumesc, doamna Weiler. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu doresc să le îngreunez viața colegilor mai mult decât este ea în prezent, însă sunt surprinsă de prezentările care au fost făcute și de afirmațiile domnului Kreutzmann, care se referea la obstacolele care apar pentru că în Elveția există o democrație directă. Celelalte state membre nu au un sistem de democrație directă, însă din când în când se întâmplă să apeleze la proceduri de democrație directă și îmi amintesc că atunci când am discutat, uh, ne aflam într-o altă comisie și se discuta despre um, mobilitatea lucrătorilor din țările din Europa Centrală și de Est și atunci am fost surprinsă de faptul că Elveția a reglementat lucrurile atunci mult mai repede și cu mai multă generozitate decât Germania sau Austria, unde acest domeniu încă nu este reglementat complet, iar Elveția se folosește de această șansă de multă vreme și și-a deschis granițele, chiar dacă există anumite constrângeri. Deci sunt foarte surprinsă și, sigur, aș dori, nu din partea raportorului, care a procedat foarte bine, dar aș dori să aud o părere a Comisiei, poate că nu astăzi, dar la dezbaterea finală referitoare la acest punct și la modul în care sunt văzute aceste obstacole în contextul democrației directe și a sistemului de organizare de referendumuri. Pentru că cu toții avem speranța că, la un moment dat, în viitorul apropiat, Elveția va deveni membru cu drepturi de pline al Uniunii Europene. Și acesta ar fi un obstacol care se regăsește în Constituția elvețiană. Nu este vorba despre um, voință politică sau despre reavoință, ci este vorba despre anumite lucruri care pot avea urmări grave. Poate ar putea Comisia să ne spună ceva din această perspectivă juridică. Thank you. I guess we... Mulțumesc. Cred că vom avea posibilitatea ceva mai târziu. Sper că reprezentantul Comisiei s-a pregătit pentru aceste întrebări. Următorul vorbitor este domnul Andreea Schwab. Mulțumesc, domnul președinte, și eu doresc să mulțumesc raportorului. Pentru mine și pentru alți colegi uh, este cu siguranță un subiect foarte important, pentru că noi suntem afectați și în mod direct. Și doamna Stiller a vorbit uh, și despre delegația Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Este deci un subiect uh, important, un exercițiu pentru noi, de aceea mi se pare foarte bine că avem la dispoziție un raport atât de constructiv. Eu sunt uh, de acord cu colegul nostru și consider că a ales formularea cea mai potrivită, însă doresc să îi adresez o întrebare raportorului, respectiv grupului care a fost în Elveția, pentru că, conform informațiilor mele, la punctul 7, Elveția respectiv statele acestea nu sunt obligate să implementeze directiva serviciilor, ci tocmai aici se vorbește despre faptul că această directivă nu se implementează, iar la punctul 13 aș dori să se vorbească despre mijloacele uh, privind implementarea acestei directive, chiar dacă în Elveția nu există această obligație. Uh, iar la punctul 10, nu știu dacă este un, uh, o greșeală de traducere sau poate că formularea ar trebui să fie mai clară, însă raportorul scrie aici, pe bună dreptate, în partea medie, constată că aceste măsuri și așa mai departe, mai ales ar putea să prejudecieze mai ales IMM-urile din Elveția. Ar putea această formulă verbală uh, este puțin cam evazivă, trebuie să subliniem că este vorba despre clar despre o prejudiciere, deci nu trebuie să ne exprimăm atât de rezervat și, de asemenea, întrebările de tip instituțional trebuie abordate cu Elveția. Mai întâi, la punctul 5. Interesul Parlamentului elvețian de a participa la dezvoltarea actelor legislative ar putea să fie o idee bună, însă la punctul 8 se pare că aceste comisii mixte sunt numai niște gremii consultative care se întrunesc cu ușile închise, iar noi solicităm deschiderea ușilor la aceste întruniri ale forurilor consultative dacă se dorește și participarea Elveției la uh, ședințele noastre pentru că nouă nu ni s-a permis niciodată accesul la aceste întâlniri ale comisiilor mixte și deschiderea ușilor acestor, la aceste întâlniri ar reprezenta mai multă transparență și ar ajuta la colaborarea dintre noi. Mulțumesc! Thank you. The next... Mulțumesc! Doamna Kepart, următorul vorbitor. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte, și mie mi se pare un raport echilibrat și um, el reprezintă o bază bună pentru activitatea noastră ulterioară. Vreau să abordez și eu punctul 5, care mi se pare corect și potrivit. Tocmai în ceea ce privește țările EFTA, mă refer mai puțin la Elveția, ci la celelalte state, este un aspect important, pentru că tocmai uh, deciziile importante pe care le adoptăm trebuie să fie implementate. De aceea mi se pare un lucru bun și justificat ca acestea să primească la timp textele legislative, astfel să încât să-și poată exprima părerea vis-a-vis -vis de acestea și să știe la timp ce le așteaptă. Și cred că este un lucru bun pe care ar trebui să îl încurajăm. Știu de la colegii mei din Norvegia cu care m-am întâlnit de curând și care m-au întrebat de, despre acest lucru, că acesta este un punct important pentru ei, de aceea cred că este după cum spuneam, un lucru foarte bun. Și mai am și eu între, o întrebare de lămurire referitoare la punctul 16. Și zâmbesc pentru că, iată, mă refer la ultima parte, salut uh, ultima adaptare a legislației elvițiene în ceea ce, uh, la principiile uh, Dijon. Eu cunosc această sentință pe de rost între timp, atât de des am citit-o. Însă am citit și am auzit atâtea interpretări diferite referitoare la această sentință, încât trebuie să le întreb pe raportor care dintre aceste interpretări este valabilă în raportul nostru, la care se referă, pentru că lucrurile sunt lăsate destul de deschise și înainte să fiu de acord cu ceva, doresc să știu ce se află în spatele acestei formulări. Pentru că s-a discutat, s-a speculat foarte mult pe seama acestei sentințe, s-a interpretat foarte mult și s-au spus și anumite lucruri care nu sunt incluse în această sentință, de aceea aș vrea să știu despre ce este vorba aici, de fapt. Ok, thank you. Mulțumesc foarte mult. Și acum avem posibilitatea să ascultăm ce spune Comisia. Domnul Gripper, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc și raportorului pentru raportul prezentat. Cu alte ocazii, Comisia și-a exprimat deja aprecierea pentru acest raport și am uh, exprimat deja și poziția noastră. Raportul se referă la aspectele corecte, atât pozitive cât și negative, legate de acordurile sectoriale pe care le are Uniunea Europeană cu Elveția. Și cred că se subliniază corect care sunt problemele cu care ne confruntăm în punerea în aplicare a acestor uh, acorduri am spus deja ce dorește Comisia, așa nume aplicarea uniformă a achiului. Evident, pentru acorduri care sunt în general acorduri statice, care nu țin cont de noile evoluții ale achiului, aceasta este o problemă, deoarece Elveția și operatorii economici din Elveția sunt în situația de a fi privilegiați față de operatorii economici din Uniunea Europeană. Și nu ni se pare că este corect față de operatorii economici din Uniunea Europeană. Și nu e întâmplător că din 2008 încoace nu s-au finalizat niciun fel de acorduri noi cu Elveția, care să-i dea în continuare acces nou la piața europeană. În 2008 existau deja niște concluzii ale Consiliului care cereau ca orice acord nou cu Elveția să țină cont de noile aspecte legislative, așa încât vom uh, studia cu multă atenție recomandările făcute în raport și pot să o asigur pe doamna Tila că nu vom uita de acest raport, că nu o să-l punem pe un raft undeva și o să-l uităm acolo. Din contră, raportul vine într-un moment foarte potrivit. Pentru că, pe de-o parte, Consiliul își va reafirma concluziile din 2008 referitoare la relațiile cu țările EFTA, inclusiv Elveția. Acest lucru se va petrece în a doua jumătate a acestui an și, pe de altă parte, Știți probabil că uh, se fac uh, asemenea evaluări uh, și în Elveția, apropo de relațiile cu Uniunea Europeană. Recent s-a prezentat un raport al sectorului privat prin economiști suisi. Peste vreo lună urmează raportul Confederației Contabililor și apoi așteptăm raportul Consiliului Federal Uh, așa numitul uh, raport McVal de la Așteptăm la vară. Din cât despre Uniunea Europeană, noi am spus care, foarte clar care sunt parametrii în contextul cărora ne, suntem gata să ne angajăm și pe viitor iar acum autoritățile elvețiene sunt cele care hotărăsc ce format doresc să dea acestei relații cu Uniunea Europeană. Și încă un aspect pe care doresc să-l subliniez, un aspect care a fost deja adus în discuție de unul dintre vorbitori. Este vorba de participarea Elveției la Uh, luarea deciziilor. Vreau să vă reamintesc că în cazul Norvegiei se întâmplă așa, pentru că acolo are loc uh, adoptarea automată a achiului. Deci mm, Norvegia, Liechtenstein și Islanda participă la ceea ce oricum va face parte din achiul pieții interne, care, pe care îl vor adopta și ele. Dar situația este diferită cu Elveția. Uh, și anume Elveția are doar un uh, acord static care nu prevede adoptarea automată a acquis-ului. Deci justificarea participării Elveției la luarea deciziei este pusă sub semnul întrebării. S-a mai pus o întrebare care cred că necesită o pregătire mai bună decât cea pe care o am eu acum, și anume care sunt problemele pe care le poate provoca democrația directă în punerea în aplicare a regulilor pieții interne. Este o chestiune în care trebuie să fie discutată direct cu Elveția. Ce modalități se pot uh, avea în vedere, dar nu cred că e o problemă că participă oamenii la luarea deciziilor. Singurele chestiuni uh, de care trebuie să fim conștienți uh, sunt consecințele deciziilor lor Deocamdată există niște acorduri în care există așa numita clauză ghilotină, și anume dacă într-un referendum votează împotriva problemei respective, înseamnă că acordul respectiv, toate acordurile respective încetează să mai fie valabile în momentul acela din discuțiile cu autoritățile suedeze vom încerca să vedem cum vom putea să ținem cont de acest lucru împreună cu toate celelalte aspecte care sunt importante în general pentru Uniunea Europeană. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați dat cuvântul și vom studia cu mult interes recomandările făcute de raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Raportorul, vă reamintesc uh, o întrebare apropo de interpretarea pe care a dat dumneavoastră principiului de de Jung. Din uh, păcate, nu trebuie să interpretez eu acest principiu. L-a interpretat Curtea Europeană de Justiție în diverse dosare. Cred că în literatura de specialitate diversi juriști adoptă diverse păreri, dar când e vorba de Elveția, trebuie să spunem că tribunalele elvețiene nu trebuie să aplice această decizie. De asta e așa de ciudat din cauza acestei relații deosebite pe care o avem noi cu Elveția. Ei preiau o parte din legislația europeană asupra căreia cădem de acord în uh, comisiile uh, bilaterale, dar interpretarea poate fi diferită. Adică ei nu sunt ținuți obligați de interpretarea Curții Europene de Justiție, ceea ce creează o serie de probleme, deoarece nu există o interpretare uniformă și nu există siguranță juridică, certitudine juridică. Uh, tribunalele elvețiene își citează din ce în ce mai des uh, hotărârile Curții Europene de Justiție, dar judecătorii elvețieni, în momentul în care dau o hotărâre, folosesc aceste hotărâri ale Curții Europene de Justiție, ceea ce este un semn bun. De foarte multe ori au făcut referiri la hotărârile uh, Curții Europene de Justiție și la Casis de Dijon, apropo de recunoașterea reciprocă. Deci judecătorii din Elveția citează și îți fac referire la uh, hotărârile curții europene, ceea ce oferă mai multă garanții. Dar nu suntem niciodată siguri de aplicarea uniformă, pentru că, cum spuneam, depinde de judecători. Deci una dintre probleme este problema aplicării uh, uniforme, lucru care e oarecum rezolvat de deschiderea judecătorilor. Tratatul de la Lisabona, după cum știți cu toții, permite ca parlamentele naționale să aibă acces la mult mai multe informații. Deci noi invităm pe deputații din parlamentele naționale să avem discuții largi cu ei. Și dacă avem relații atât de strânse cu statele din spațiul economic european și cu Elveția, ar trebui să facem acest lucru cât mai repede cu putință, să invităm parlamentele naționale la o discuție și poate atunci o să cădem de acord asupra legislației. Și când ne gândim la luarea deciziei, ne gândim în primul și în primul rând la noi și din punctul nostru de vedere. S-a întâmplat lucrul acesta cu colegii din Norvegia, deși n-ar fi rău dacă am face același lucru și cu colegii din Elveția. Să invităm la Parlament și să avem o, o discuție cu ei la această comisie. După Lisabona, luarea deciziilor se face chiar aici, în acest Parlament. Deci ar fi bine să uh, avem, uh, să deschidem ușile mai larg. Punctul 10 și întrebarea pusă de Andreea. Sigur că suntem, suntem diplomați în modul în care formulăm lucrurile aici, însă de fapt împiedică furnizarea de servicii și n-am nicio problemă dacă o să folosim o exprimare mai tare, mai puternică. Uh, și dacă Cam asta ar fi comentariile specifice care s-au făcut și așteptăm amendamentele. Vom uh, vedea cu raportorii din umbră la ce compromisuri putem să ajungi. S-ar putea să fac și eu o schimbare sau două. Am făcut uh, proiectul acum vreo lună, am avut consultări, discuții așa încât s-ar putea să doresc eu să-l schimb puțin, dar nu fundamental, pentru că esența se referă la viitor și lucrurile sunt atât de importante încât trebuie să trasăm o cale pentru viitor cel puțin să invităm ambele părți să analizeze aceste, aceste variante existente. Încă o dată mulțumesc, se apropie data de predare a amendamentelor, cred că este 7 iunie și vom colabora împreună cu raportorii din umbră și evident după ce toți colegii își vor fi prezentat amendamentele pe care le vom lua foarte în serios. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere excelentă. Data limită pentru prezentarea amendamentelor este 7 iunie la ora 6 după amiaza, ora 18. Și acum este momentul uh, să punem capăt acestei reuniuni publice. Va urma reuniunea coordonatorilor. Vă urez o seară plăcută.